Two past let's start. First item. Dragi colegi, este ora 9 și 2 minute, haideți să începem. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Aș dori să știu dacă există cereri de modificare a ordinei de zi, văd că nu este cazul. Ordinea de zi este adoptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal procedura normală, până, dacă până la sfârșitul reuniunii nu sunt depuse obiecții sau dorința de a modifica procesul verbal, acesta este adoptat până la sfârșitul reuniunii. Pentru această reuniune vom avea doar uh, versiunea electronică a procesului verbal pentru că în viitorul apropiat nu vom avea o reuniune comună a comisiilor uh, INTA și INCO. Vă mulțumesc. Punctul 3, comunicările președintelui. Știți că astăzi avem doi președinți, uh, colega de la INCO și eu însumi. Am convenit să avem două puncte la comunicările președinților Prima comunicare, această reuniune, ca de obicei, este transmisă pe internet. Bun venit uh, celor care ne urmăresc uh, în fața calculatoarelor sau pe ecranele de televizor peste tot în Europa. În al doilea rând, există un uh, punct de acces al reuniunii electronice pentru toți colaboratorii, membrii Comisiei INTA pe tabletele lor pentru a putea vedea uh, documentele acestei reuniuni. Și am ajuns la punctul 4 și dau cuvântul coproședintei mele. Mulțumesc foarte mult, bun venit tuturor! Vom vota raportul privind importul bunurilor culturale, însă înainte de a trece la vot, la vot permiteți-mi să Dau cuvântul raportorilor. Am înțeles că Daniel Dalton dorește să facă o declarație. Te rog, Dan. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Înaintea votului aș dori să vă prezint poziția mea. Pe lista de vot o să vedeți că nu există nicio recomandare, recomandări din partea coropartorilor, datorită faptului că am ajuns la un acord în comun vis-a-vis -vis de o mare parte a acestui text. Avem uh, o poziție comună, însă, în ceea ce privește ultimii pași, nu am reușit să găsim acest uh, acord comun și mă tem că acești pași finali nu sunt uh, cei mai buni. Din păcate, elemente importante ar trebui să fie cântărite într-un mod mai extins. Din păcate, spre dezamă, dezamăgirea mea. Raportorii din uh, Umbra au primit uh, propuneri finale de compromis prin uh, e-mail, renunțându-se la anumite propuneri. În calitate de raportor, m-aș dori să precizez că nu sunt de acord cu forma finală acestor amendamente de compromis. Regret faptul că nu am putut să avem o reuniune a raportorilor din umbră în săptămâna turcoaz, care tocmai a trecut, sau în săptămâna anterioară, săptămâna plenară, datorită unor probleme organizatorice din partea mea și din partea doamnei Mosca, însă mi se pare inacceptabil faptul că din momentul respectiv am fost considerat ca fiind un uh, raportor din umbra cărei poziție poate fi ignorată și nu ca un uh, coraportor. În calitate de coraportor, eu uh, reprezint poziția comisiei din care fac parte, Comisia IMCO și nu accept această abordare și aș dori ca acest lucru, ca poziția mea, să se regăsească în procesul verbal. Deci, indiferent de părerea mea pe care, părerea pe care am vis-a-vis -vis de amendamentele de compromis, modul în care acestea au fost redactate mi se pare că nu respectă poziția mea personală și cea a comisiei din care fac parte. Nu mi se pare în ordine să prezentăm uh, idei nefinalizate Uh, sau propuneri care nu reflectă dorințele raportorului. Eu, în calitate de uh, membru responsabil, nu o să mă opun uh, dorinței majorității de a merge înainte cu acest raport, însă, în calitate de coraportor, mi se pare și procedura co- coraportorilor mi se pare una esențială în buna funcționare a Parlamentului European și, din păcate, am încheiat această procedură în grabă și nu mi se pare în ordine. Doamna președintă, vă mulțumesc. Este regretabil faptul că am avut această procedură. Nu știu dacă cealaltă coraportoare dorește să intervină. Nu? Atunci putem trece la vot. Îmi cer scuză. Intervenție fără microfon din sală. Oh, we never do that. Oh, let's have a test. Yeah. yeah. Okay, uh, apparently we, we should have... Doamna președintă, se pare că ar trebui să testăm sistemul de vot. Este o vreme foarte frumoasă astăzi. Haideți să deschidem uh, votul. There's still two people that have to vote, one pe person. Borja, maybe you can try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 Is it working, Roja? Yeah? Ok, perfect. Totul e în ordine, Roja? Foarte bine. Toată lumea este pregătită. Începem cu amendamentul de compromis 20. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Continuăm cu compromisul 21. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 18 din partea Comisiei Cult pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 23. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 24. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 183 acum pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 184 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 185 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100, nu, 23 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost adoptat, dar vom verifica. Verificăm amendamentul 23. Doi colegi mai trebuie să voteze. Închidem votul. A fost adoptat. Amendamentul 188 pentru, împotriva, abțineri, respins. 189 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins, dar vom verifica pentru a fi sigur. Verificăm amendamentul 189, vă rog. Închidem votul. Și a fost respins. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amen amendamentul 27 este caduc. Continuăm cu amendamentul de compromis 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 acum pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 228 nu este supus votului, deci continuăm cu amendamentul de compromis 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 34 acum. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 40 pentru, Treizeci 31 a devenit caduc, fusese o greșeală pe lista de vot, deci continuăm direct cu amendamentul de compromis 40. Compromisul 40 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm acum cu amendamentul 283 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm amendamentul 283. Am închis votul. Se adoptă. 284 acum. Nu este caduc, într-adevăr. Continuăm cu amendamentul, da, și 36 este caduc, deci continuăm cu 286 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 287 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 288 pentru, împotriva, abțineri, cred că trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 288, vă rog. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 39 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pe listă. Compromisul 41 acum, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm acum cu Amendamentul 291 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 301 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 302 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 45 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Continuăm cu compromisul 46 uh, pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Urmează amendamentul 40 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 47 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 336 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 49 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Continuăm cu compromisul 50 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotriva abținerii. Cred că trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 46, vă rog. We close vote. Închidem votul și a fost respins. Compromisul 51 acum pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Deci 27 pentru, împotriva, nu toată lumea ridică mâna, vă rog să ridicați mâna. Amendamentul 27, cine este pentru, împotriva, abțineri, cred că trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 27. Închidem votul. Se adoptă. 357 acum pentru. Nu este caduc pentru că cealaltă a a fost adoptat. Deci, amendamentul 50 pentru, împotriva, abțineri. Este, nu este clar, deci trebuie să verificăm din nou. Verificăm amendamentul 50, vă rog. We close the vote. It is adopted. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 52 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 360 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Urmează. Doriți să verificăm? Haideți să verificăm și amendamentul 360, vă rog. We close the vote. Votul e acum închis și se adoptă. Trecem la amendamentul 28 pentru potrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 53 pentru potrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 54 pentru potrivă. Abțineri se adoptă. 320, 372 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromis 55 pentru potrivă abțineri se adoptă. Compromis 56 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendament 378 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 380 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 57 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromis 58 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromis 59 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 389 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 390 și 54 amendamente identice pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromis 60 pentru potrivă abțineri se adoptă. Amendament 392 pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. 393 pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. 55 pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. 394 pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. 395, 396 identice pentru împotriva abțineri se respinge. Compromis 61 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 398 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 61 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, potrivă, abțineri. E greu de discernut, deci haideți să verificăm. Amendamentul 62, vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Compromisul 62 pentru împotriva abțineri se adoptă. 402 pentru împotriva abțineri se adoptă. 403 și 404 pentru împotriva abțineri se respinge. Deci amendamentul 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm totuși la amendamentul 2. Vot deschis. Un vot închis. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificare la amendamentul 40. Vot închis. Și se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 1 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 2 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 3 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la amendamentul 63 și amendamentul 3, identice. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e respins, dar haideți să verificăm la 64. Vot închis. Și se respinge. Compromis 6 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă compromis 7 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă compromis 8 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă Amendamentul 85 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Compromis 9 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 14 pe lista mea. Da, corect. E amendamentul 9 sau 14? Deci, amendamentul 14 pentru, potriva, abțineri, se respinge. Compromis 12 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromis 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromis 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromis 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromis 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromis 17 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 18 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 19 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la anexe. Compromisul 63. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și vot final, vot electronic. Votul e acum închis și raportul este adoptat cu 56 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri. Aș dori, spune doamna președinte, dorește vreunul dintre raportori să ia cuvântul? Nu? Ba da? Domnul Dalton, vă rog. Vă rog. Nu voi repeta observațiile de la început. Avem acum o poziție și, cum am spus și înainte, ca un eurodeputat responsabil nu mă voi opune. Vom trece acum la negocierile cu Consiliul și vom vedea acolo ce obținem. Mulțumesc! Iar acum aș dori să-i restitui cuvântul copreședintele meu. Mulțumesc raportorilor, mulțumesc colegilor și uh, organizării acestei reuniuni comune, pe care o închei acum. Vă mulțumesc!